ocupă de toate probleme, le, problemele legate de apărarea sau ridicarea imunității parlamentare a deputaților europeni. Aceste, acest concept al imunității parlamentare a fost creat cu mult timp în urmă când deputații europeni nu erau aleși direct, iar primele alegeri directe datează din 79, iar conceptul de imunitate parlamentară în Parlamentul European există de atunci. Există de pe vremea când Parlamentul European um, lucr, um, existau deputați delegați de la parlamentele naționale. Deci se apăra imunitatea parlamentară a deputaților uh, din uh, parlamentele naționale. Iar uh, un sistem analog mai durează și astăzi. Lucrurile însă s-au schimbat foarte mult. Iată de ce abordăm din nou acest subiect. Iar obiectivul acestui seminar este de a ne aprofunda cunoștințele și uh, să ne punem întrebarea dacă trebuie reformat conceptul de imunitate parlamentară și în ce direcție. Să vedem care este și situația unor state membre din Uniunea Europeană. Astăzi, cu ocazia acestei reuniuni, nu vom putea descrie sistemul de imunitate în fiecare stat membru în parte, bineînțeles, dar vom face uh, tot ce putem, vom da cât mai multe exemple, de Polonia, Germania și Italia. vă rog să încercați să aveți o viziune amplă a acestui concept astăzi, fiindcă în Uniunea Europeană există 28 de state membre, iar în momentul în care vorbim despre imunitate uh, în, uh, la Comisia Jurii, ne confruntăm cu 28 de sisteme diferite, fiindcă imunitatea la nivel uh, comunitar este legată de imunitatea parlamentară din parlamentele naționale ale statelor membre. Încă o dată vă urez bun venit, bun venit tuturor, bun venit experților și uh, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult uh, că alături de noi este un fost deputat uh, din Parlamentul European, domnul Gargani, domnul Giuseppe Gargani, fost membru al comisiei noastre, care am lucrat foarte strâns. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Știu că vă bucurați întotdeauna. Știu că vă bucurați întotdeauna când reveniți în Parlamentul European. Dragi colegi, vom avea această reuniune, care se deschide tuturor, va fi împărțită în două cum spuneam, dacă această reuniune este deschisă, înseamnă că toată lumea are dreptul de a lua cuvântul și de a adresa întrebări. Mai întâi va lua cuvântul domnul Klaus Offerman. Fost funcționar la DG Cercetare și uh, domnia sa a fost și profesor la Universitatea Germană de Științe Administrative. Vă dau cuvântul, domnule. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar trebui să spun de la început că acest studiu pe care l-am făcut mai târziu a fost distribuit și aici și probabil că eu în prezentarea mea o să repet câteva aspecte. Așa cum uh, ați spus, uh, o să vedeți că unele aspecte se repetă. Um, imunitatea pentru membrii parlamentelor a evoluat odată cu evoluția democrației și a um, statelor democratice, începând cu secolul XVIII. Ceea ce se desemnează cu acest termen se împarte de obicei în două concepte de drept. Pe de o parte, libertatea de opinie și de exprimare ca membru al Parlamentului și, pe de altă parte, libertatea uh, în sensul că um, de impunitate, în sensul că membrul Parlamentului nu poate fi dat în judecată pentru anumite fapte. În ordinile de drept naționale se oferă această dublă protecție parlamentarilor, pe de o parte, în legătură cu exprimarea opiniilor uh, și exercitarea funcțiilor și, pe de altă parte, în legătură cu alte fapte. De exemplu, aceștia nu pot fi uh, arestați sau pus sub acuzare fără autorizația Parlamentului. Uh, există mai, multe, mai mulți termeni în diferitele state membre pentru a surprinde aceste concepte uh, și, bineînțeles, Uh, acest lucru pune probleme lingvistice. Uneori se numește acest lucru în Belgia sau în Franța irresponsabilite, în italiană um, există un alt termen, um, lipsă de răspundere în germană sau libertate de exprimare sau uh, neasumarea unei răspunderi, non-accountability, de exemplu, în Marea Britanie. În franceză se mai vorbește de inviolabilitate, în italiană inviolabilitate sau imbroce violabilitate sau în germană avem pur și simplu imunitate sau uh, imposibilitate de punere sub acuzare sau de urmărire penală și în engleză freedom of arrest sau inviolability. Deci, Uh, există și alte diferențe între statele membre, uh, dar ideea este că imunitatea înseamnă că um, anumite drepturi uh, care sunt lăsate cumva într-o zonă mai gri, nu sunt foarte bine precizate. Și o să avem și o analiză comparativă în cursul zilei de astăzi. Avem această legătură cu reglementările naționale care influențează și statutul parlamentarilor europeni. Cum s-a dezvoltat istoric acest drept la imunitate? Trebuie să ne gândim la Roma antică, când existau deja drepturi speciale pentru tribunii romani, astfel încât să-și poată exercita funcțiile publice, dar uh, să rămânem totuși la epoca modernă imunitatea pentru membrii parlamentelor s-a impus prin uh, dezvoltarea și evoluția statelor uh, naționale și prin implementarea principiului separării puterilor în stat. S-a început în secolul XVIII cu Revoluția franceză. Sursa imunității parlamentare vine, de fapt, din Parlamentul Uh, britanic când uh, în Parlamentul uh, britanic în 1397 s-a votat un proiect de lege pentru a reacționa la comportamentul scandalos al regelui. Membrul Parlamentului care a inițiat acest act și care se îndrepta direct împotriva curții și a regelui, a fost uh, dat în judecată și um, condamnat la moarte pentru un altă trădare. Dar până la urmă a fost grația de lege. Acest lucru însă a dat naștere la o discuție în legătură cu drepturile aleșilor, care ar trebui să se bucure de uh, libertatea de dezbatere și de a hotărâ fără imixtiunea coroanei această libertate a opiniei și a exprimării a apărut, iată, deci foarte devreme, în secolul 16 uh, uh, a urmat apoi uh, um, alte evoluții. În secolul 17, prin Bill of Rights, a fost confirmată această libertate Uh, a parlamentarilor și a membrilor Parlamentului care erau apărați de orice um, imixtiune. Apoi, al doilea aspect legat de imunitate, Freedom from Arrest, tot din Anglia vine, însă era limitat numai la cele măsuri care uh, duceau la restrângerea libertății personale din motive de uh, acțiuni civile. Apoi, în Franța s-a recunoscut nevoia să um, există o libertate a răspunderii pentru opiniile, pentru exprimarea mandatului și uh, această răspundere, această libertate de răspundere uh, a fost consemnată în 13 iulie 1789 prin decretul lui Mirabeau și a fost confirmată apoi în sensul că o garanție împotriva oricărei uh, acțiuni în justiție trebuie să existe pentru membrii Parlamentului. Apoi, s-a mai dezvoltat și un alt tip de imunitate în sensul că garanția se referă numai la acte care ar putea fi uh, vizate de proceduri penale și care nu au legătură cu exercitarea funcției de parlamentar. Constituția franceză din uh, 1791, care a prevăzut primele dispoziții referitoare la imunitate, reprezintă în continuare esența acestui drept și acolo găsim uh, formularea care e ușor diferită. Parlamentarii pot fi urmăriți în justiție, însă legislativ, legiuitorul trebuie informat imediat și urmărirea penală poate să continue numai dacă legiuitorul a hotărât că există temei pentru respectiva acțiune. Uh, imunitatea extinsă uh, din Franța s-a inspirat uh, mai târziu din modelul englez și a consolidat rolul adunării naționale și a membrilor săi față de celelalte puteri din stat, dat fiind și contextul revoluționar și legătura cu exercitarea puterilor lor conferite în cadrul suveranității statului. Deci, aceasta a fost baza dreptului imunității, așa cum îl vedem noi schițat deja și în scrierile lui Montesquieu. Apoi, cu timpul, imunitatea parlamentară s-a răspândit și în alte țări de pe continentul european și se pare că modelul francez, cu cele două componente, um, impunitate și imunitate, um, au avut o influență foarte mare. A avut o influență foarte mare. Pe lângă evoluția istorică, dreptul uh, privind imunitatea în Parlamentul European se înscrie într-un proces de unificare europeană, și anume în cadrul creării acestui mandat special acordat Parlamentului European. În uh, tratatele fondatoare nu se vorbește de Parlamentul European, acolo se vorbește numai de o adunare parlamentară și aceasta nu avea aceleași drepturi pe care le aveau parlamentele din statele membre la vremea respectivă. Nu s-a dorit atunci o cedare de suveranitate. Adunarea însă, printr-o hotărâre de la 13 martie 1962, și-a asumat și-a dat singură numele de Parlament European în semn al eforturilor de a avea mai multe drepturi. Membrii Parlamentului au vrut să fie Parlament independent și nu o adunare de parlamentari trimiși, delegați din parlamentele naționale, așa cum se întâmplă și în alte um, organizații internaționale. Acest nume a fost consfințit în 86 de către statele membre, a fost recunoscut de acestea și de atunci apare în toate tratatele Uniunii. Drepturile privind imunitatea erau deja uh, obiect al tratatelor fondatoare. Nu erau un tratat în sine, ci într-un protocol anexat la acestea. Actualul articol 219 din TFUE prevede că Comuni Uniunea Europeană acordă acele drepturi necesare conforme și cu legislația națională și conform respectării suveranității naționale pentru ca membrii Parlamentului să-și poată exercita funcțiile. Acest protocol e încă în vigoare a fost completat de-a lungul timpului, dar în esență a rămas același și articolele 9 și 10 din acest protocol în legătură cu drepturile și imunitățile pentru comunitățile europene, ei bine, aceste articole repetă această libertate de răspundere sau scutire de răspundere și libertate de exprimare pe care deja le aveam. Și în uh, formularea actuală se spune prin exercitarea uh, pentru exercitarea funcțiilor lor, uh, membrii Parlamentului European nu pot fi nici arestați, nici uh, urmăriți în justiție. Articolul 10, pe durata perioadei mandatului în Parlamentul European, um, Um, membrul Parlamentului European se bucură de imunitate și dacă Um, și mai târziu s-a precizat că această imunitate e valabilă și pentru um, perioadele um, apropiate. Uh, de comiterea faptelor presupuse a fi um, comise de parlamentari. Apoi se spune că uh, cei care sunt uh, delegați din parlamentele naționale trebuie să aibă aceleași drepturi constituționale. Deci se face o trimitere la reglementările naționale atunci când uh, imunitatea uh, Um, este precizată și clarificată în articolul 10 din acest protocol. Datorită alegerii directe a membrilor Parlamentului European, din 76 încoace, s-a schimbat și felul în care se alcătuiește Parlamentul European. Avem acum membri aleși direct, ceea ce se știe, și uh, de aceea, încă în articolul 6 se precizează că acești membri ai Parlamentului se bucură încă de uh, drepturile din respectivul protocol. Acele privilegii și imunități pentru comunitățile europeane, europene. Um, acele drepturi rămân în vigoare. Deci, în continuare sunt în vigoare um, articolele 9 și 10 din protocol pentru membrii Parlamentului European și chiar și după introducerea uh, sistemului de alegere directă a membrilor Parlamentului European. Pe ordinea de zi a uh, uh, Parlamentului European și în uh, regulamentul de ordine interioară, de asemenea, se face trimitere la acest protocol. Dat fiind că nu sunt identice uh, dispozițiile privind uh, imunitatea din statele membre, s-ar putea genera situații diferite în ceea ce privește aplicarea acestor drepturi în funcție de naționalitate. În 63, Parlamentul European s-a angajat singur să revizuiască protocolul să propună o revizuire a acestui protocol, astfel încât acesta să fie aliniat la noua metodă de alegere a membrilor Parlamentului și s-a angajat să prelucreze și să creeze un statut propriu pentru membrii săi. Um, am tot citat uh, aceste aspecte și în raportul și în studiul pe care l-am redactat, dar în ciuda unor uh, insistențe repetate ale Parlamentului European de a se face ceva în acest sens, până acum uh, Consiliul a refuzat să ia o decizie în legătură cu modificarea articolelor 9 și 10 din protocol. În tratatul de la Amsterdam s-a introdus un alineat nou în care se spune că uh, Parlamentul European, după audierea Comisiei și cu acordul uh, Consiliului, stabilește condițiile generale pentru um, precizarea uh, sarcinilor membrilor săi. Ne-am fi așteptat să, fi, să spună acolo ceva și despre imunitate. Apoi a urmat primul uh, proiect de statut uh, la care am avut onoarea și plăcerea să particip uh, la, par la redactarea acestuia și apoi um, în 3 iunie 2003 a fost și adoptat articolul 4 printre alte care arată că un uh, membru al Parlamentului Uh, nu poate fi condamnat sau urmărit în justiție sau tras la răspundere în vreun fel pentru vreo opinie exprimată în timpul exercitării mandatului. Și nu poate de asemenea să fie urmărit pentru fapte sau opinii exprimate în timpul mandatului. Și au fost reținute acestea și în regulamentul uh, de ordine al Parlamentului. Se spune de asemenea că parlamentarii pot fi urmăriți în justiție, dar numai cu acordul Parlamentului. Um, de asemenea, se pot face percheziții sau audieri, dar cu acordul Parlamentului. Apoi, în articolele 4 și 5 din proiectul de uh, statut s-a stabilit că acestea vor intra în vigoare în momentul în care Uh, vor fi abrogate articolele 9 și 10 din protocol, care sunt drept primar și care nu pot fi modificate prin acest statut. Articolele propuse însă nu au fost acceptate de Consiliu și nu au fost incluse în uh, decizia Parlamentului 2005 uh, în legătură cu statutul membrilor Parlamentului European și într-o hotărâre din 6 iunie 2006, Parlamentul încă o dată a solicitat o modificare a protocolului în legătură cu privilegiile și imunitățile, în legătură cu statutul parlamentarilor euro, europarlamentarilor, fără a se ajunge la vreun rezultat, la vreun succes. Și încă așteptăm să fie modificat acest protocol din 65. Dacă îmi permiteți, pentru că nu mi-am epuizat deja timpul, aș spune câteva lucruri și despre ce se întâmplă practic în Parlamentul European. Din câte știu eu, înainte de prima alegere directă, a a fost o singură discuție în legătură cu imunitatea și era legată de statutul uh, europarlamentarilor ca membrii delegați ai parlamentelor naționale. După prima alegere directă a Parlamentului, din ce în ce mai mult au existat solicitări de ridicare a imunității. Și avem aici un studiu din 2005, actualizat între timp, în le, uh, care are vreo 100 de pagini, în care uh, avem o prezentare a celor cazuri individuale și a um, hotărârilor și a temeiurilor în care au fost luate hotărârile. E vorba, în general, de fapte comise de europarlamentari în cadrul exercitării mandatului lor. Veți găsi toate detaliile. În ceea ce privește um, aceste cazuri. Întrebarea care se pune întotdeauna dacă există uh, o persecuție politică. Uh, de asemenea, în ceea ce privește imunitatea, în articolul 10 din protocol era menționată dacă ce se întâmplă că dacă fapta a fost comisă în timpul uh, perioadei de activitate a Parlamentului. Curtea de Justiție a spus că pe această durată există, persistă imunitatea. Deci și în pauzele dintre sesiuni. Deci imunitatea e valabilă pentru durata, întreaga durata mandatului de 5 ani și începe din prima zi de uh, activitate. S-a spus la vremea respectivă însă că imunitatea ar trebui să înceapă din momentul alegerii pentru acel mandat. și ar fi existat o diferență între membrii care nu s-au bucurat de acest drept și cei care îl primeau acum, dar nu s-a, luat o, nu s-a tranșat încă problema definitiv. Această imunitate se referă și uh, la fapte care au survenit înainte de mandat, lucru care se bazează de la, pe faptul că scopul principal al imunității este să permită și să garanteze buna și libera exercitare a mandatului. Aceasta este, acesta este scopul. Eficiența și independența Parlamentului nu să privilegieze un membru anume al Parlamentului. Acest lucru se precizează și în regulamentul de ordine interioară al Parlamentului, care spune că aceasta nu e un privilegiu pentru membrul Parlamentului, ci o garanție pentru independența Parlamentului în întregul său. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Offermann. Mulțumesc, domnule Offerman. Zacrășlenie historii. Mulțumesc foarte mult pentru această trecere în revistă istorică a imunității parlamentare și pentru prezentarea sferei de aplicare a imunității parlamentare. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați atras atenția asupra diversității dispozițiilor care li se aplică deputaților în diverse țări și vă mulțumim că ne-ați atras atenția asupra uh, Forumus Persecutionis. De altfel, această chestiune uh, ni se prezintă tot timpul când uh, apare un caz de ridicare a imunității. Acum, după această trecere revistă istorică, o să ne îndreptăm privirea către viitor, ce putem face ce putem face în ceea ce privește viitorul imunității parlamentare la Parlamentul European, care sunt măsurile ce trebuie să fie adoptate. Se fac foarte multe anunțuri de o vreme încoace, dar nu se întâmplă nimic. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că se schimbă situația și să adaptăm regulile în consecință. Pentru, pe viitor, deci, pentru a ne îndrepta atenția către viitor, o să dau cuvântul acum lui Giuseppe Gargani. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să iau cuvântul aici, fiindcă am fost președinte al Comisiei Jurii și um, este un privilegiu pentru mine să lucrez cu membrii de membrii ai Parlamentului de Vază ca dumneavoastră. Întotdeauna am, am spus că e nevoie de discuții mai aprofundate asupra imunității, fiindcă chiar dacă um, aceasta a fost consolidată în tradiția democratică a Parlamentului European, a fost uh, pusă sub semnul întrebării din cauza unor crize politice și din cauza unor definiții um, diver, variate ale reprezentării parlamentare. Este deci important să ne aplecăm asupra subiectului imunității parlamentare și să vedem unde intră în jurisprudența noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat acest prilej nouă tuturor și mie, bineînțeles, de a de a discuta acest subiect. Parlamentul European și nici parlamentele naționale nu au reușit să, crea, să, crea, să creeze o jurisprudență omogenă. Nu avem definiții comune în ceea ce privește subiectul uh, sensibil al imunității între 2004 și 2009 în Parlamentul European, cred că am reușit totuși să obținem o viziune mai coerentă, dar din 2009 până în 2014, la, în cadrul ultimului mandat, Comisia Europeană și-a schimbat abordarea și zic eu nu și-a schimbat-o în bine, fiindcă um, au fost, a fost uh, influențată de uh, hotărârile Curții Europene de Justiție. Așa cum a spus uh, domnul Hoffman și repet și eu, imunitatea face parte din toate sistemele democratice și oferă protecție nu unui, nu membrilor neapărat unui membru individual, ci întregului Parlament, ceea ce înseamnă că toți membrii parlamentari se pot exprima în mod liber uh, la toate nivelurile. Ralph Dandorf are abordarea cea mai uh, academică, să zicem, pe marginea acestui subiect, care spune că în parlamente asistăm la o uh, descreștere a prevalenței sistemului constituțional. El scrie că democrația parlamentară și-a pierdut forța și câteodată nu este decât o birocrație pseudo-parlamentare. Principiul separării puterilor dă executivului, legislativului și uh, uh, justiției uh, competențe diferite care sunt menținute separate. Deci este foarte important când vine vorba de apărarea rolului parlamentelor ca ca mm, acestea să fie scutite de orice fel de ingerință. În toate țările europene, mai ales în Italia, Și subliniez că, mai ales în Italia, criza între uh, puterile statului și, uh, și expunerea uh, justiției, magistraturii, a dus la critici și cenzura din, a magistraților de către clasa politică. Justiția a căpătat competențe care nu erau prevăzute de lege și aceasta este în creștere în Europa. La nivelul la nivel legislativ și social, deci amprenta s-a crescut. Iar uh, reguli care se considerau a fi acoperite de principiul libertății de răspundere, acum uh, nu mai sunt uh, considerate ca fiind așa. Ceea ce înseamnă că politicien, că munca politicienilor s-a îngreunat. Și și chiar uh, dacă și uh, imunitatea joacă un rol crucial în momentul în care vrem să ne asigurăm că membrii Parlamentului își fac uh, datoria cum trebuie. Dovada rezidă în faptul că dacă un membru parlamentar ar renunța la imunitate, acest lucru nu ar avea niciun efect, fiindcă imunitatea ocrotește instituția parlamentară în ciuda ce se întâmplă, cred că trebuie în continuare să, să ocrotim și să sprijinim acest principiu. Multă lume um, spune că acest prerogativ este învechit, fiindcă puterea nu mai este în mâna unei persoane sau a câtorva persoane, ci în, ci în mai multe și ține de mai multe uh, sfere bine delimitate. Dar independența justiției, înseamnă că aceasta poate să deruleze urmăriri în justiție, între ghilimele, ale politicienilor, fără să trebuiască să justifice acțiunile. Această vedere, această părere a fost susținută de mediul universitar și merită să fie analizată. În multe sentințe ale Curții Constituționale italiene și, de, și ale Curții Europene de Justiție se spune că irresponsabilitatea trebuie să fie asociată exercitării unei funcții politice. Ar fi aiura dacă s-ar oferi privilegiul imunității în alte circunstanțe. Dar trebuie să ne, plecăm asupra acestui subiect, fiindcă dacă vorbim despre reprezentanți ai cetățenilor uh, europeni, bineînțeles că aceștia trebuie să fie ocrotiți, iar protecția Parlamentului la ora actuală diferă de diferă de situația din, din secolul trecut. Cred că trebuie să, fie, să fim foarte atenți uh, cum uh, se vor derula lucrurile pe viitor. Vreau să vă dau două exemple. Acum câteva luni, în Senatul European, uh, mă scuzați, italian, s-a cerut ridicarea imunității unui senator acuzat de de faliment de fraudă și s-a spus că el ar fi în măsură să aprobe legislație care ar fi interesul său de interesul, interesul companiei sale și s-a spus că s-ar că ar continua să comită infracțiunea, fiindcă și-ar, dacă și-ar continua mandatul de senator și ar aproba legi suspecte. Aici asistăm la o ingerință în mod direct în activitatea legislativului uh, care trece de forumul persecuționis. Nu cred că trebuie să mai uh, spun altceva. Parlamentul trebuie să se asigure că drepturile sale sunt apărate. Un alt exemplu țin, este acela lui Gabriele Albertini. El uh, a fost dat în judecată de către un magistrat uh, care fiindcă, fiindcă a criticat modul în care s-a desfășurat o anchetă cu privire la un suspect, a fost uh, chemat la comisariatul de poliție la 4 după masa și a fost interogat abia, s-a fost ținut să aștepte ore în șir, fiind interogat abia noaptea. Domnul Albertini a, a declarat că acesta era o metodă de gestapo și suspectul, uh, uh, suspectul în chestiune a făcut aceleași comentarii, iar magistratul care a hotărât să uh, iar magistratul care l-a dat în judecată pe domnul Albertini pentru defăimare, l-a dat în judecată numai pe el și nu și pe suspect, ceea ce este interesant. Parlamentul nu i-a acordat imunitate membrului Parlamentului, dar uh, trebuie spus că magistratul a fost uh, chiar criticat de altul Consiliu al Magistraturii în Italia din cauza comportamentului său în acest caz și din cauza comportamentului său și în alte cazuri. Și a fost transferat uh, de la spețe penale la spețe civile. Ceva s-a făcut, deci, până la urmă. De ce fac referire la aceste caz, uh, cauze, cazuri? Fiindcă uh, conceptul de exercitare a, al datoriei este interesant și trebuie pus în discuție. Cred că un membru, și aș vrea să știu ce părere aveți și dumneavoastră, un membru al Parlamentului are rolul de a monitoriza și reprezenta cetățenii în Parlament și în afara Parlamentului. Deci, în momentul în care îi se cere părerea, își dă părerea ca reprezentant uh, al poporului. Dezbaterea politică nu are loc doar în Parlament, ci în, și în mass media, pe internet, uh, în, noua mass media și astfel nu uh, trebuie să se limiteze punerea în aplicare a articolului 8 al, al protocolului. Funcțiile, funcția parlamentară nu se desfășoară doar în cadrul Parlamentului. Există acțiuni și declarații care, care uh, se, se întâmplă pe, pe parcursul funcției și uh, parlamentarii sunt reprezentanți ai poporului, iar dacă trebuie să vorbească în public uh, sau să discute cu reprezentanții societății civile, uh, poate în situații mai uh, delicate ca cele prin care am tot trecut. Uh. Ei bine, aceste cazuri trebuie să fie să fie tratate cu foarte mare grijă, iar uh, comisiile competente trebuie să se asigure că uh, libertatea de responsabilitate se aplică și să se analizeze care sunt declarațiile și vederile susținute de, de membrul respectiv. Momentul în care mm, vorbim despre rolul uh, unui deputat, nu ne, nu ne referim doar la declarațiile făcute și acțiunile din Parlamentul European, eh, ci și cele din afara acestea care țin eh, de eh, chestiunile politice, iar scopul legislației este acela de a proteja pe membrii Parlamentului European în ceea ce privește acțiuni justiție care le-ar putea compromite activitatea parlamentară. Astfel că um, chestiuni de natură socială și economică um, asupra care, cărora um, deputații își dau cu părerea, trebuie să facă obiectul uh, unei protecții și trebuie să existe criterii obiective în ceea ce privește activitatea parlamentară a deputaților uh, din uh, Parlament și din afara Parlamentului. Sentința Camerei Juridice a Curții în cazul uh, domnului Patricello nu exclude faptul că o declarație făcută din, de către un membru al Parlamentului European, chiar și în afara în afara Parlamentului poate să fie o declarație, bineînțeles, și o vedere um, politică în conformitate cu articolul 8 al protocolului, dat fiind natura, dat fiind că, că aceste vederi pot fi exprimate și natura lor nu depind de locul unde sunt făcute, ci de conținutul și natura conținutului acesteia. Și mai departe se spune că conceptul de, de opinie, în conformitate cu articolul 8 trebuie perceput într-un sens larg. E vorba despre declarații, opinii, vederi care pot să fie subiective, dar care sunt asociate rolului parlamentar pe care îl desfășoară respectivul deputat. Iar acest lucru este un aspect ce trebuie asupra căruia Parlamentul European trebuie să se aplice, aplece acum pentru a se asigura că conceptul derulării funcției parlamentare are întâietate. Parlamentul are dreptul de a hotărâ, bineînțeles, acest lucru este foarte important, pe baza articolului 9 al tratatului. Și trebuie să se, se, se țină cont de opinia justiției, dar nu trebuie să fie obligat să facă exact ce spune tribunalul. Cred că, scurtă de Justiție, cred că Parlamentul ar trebui să ghideze jurisprudența viitoare și să, nu numai să se, să se aplece în fața legislației existente. Un Robert Bock, profesor de drept la Universitatea Yale, spune uh, într-o carte a sa, una foarte, o carte foarte bună, care se numește Magistratul Suveran. Deci, în această carte, domnul profesor spune, se pare că în momentul în care protecția Constituției este încredințată judecătorilor, rezultatul pe care l-am descris în cartea mea este inevitabil în momentul în care justiția decide ceea ce este Constituția sau nu, apare o ciocnire între două forțe, principiul democratic întruchipat de organele de guvernământ și de stat și, uh, și, uh, și elementul antidemocrat reprezentat de justiție, cei care au avut, care au creat guvernele și modul în care își vor desfășura activitatea, nu și-au închipuit vreodată că va avea întâietate un principiu în fața celuilalt. Dar în secolul trecut s-a întâmplat exact acest lucru și, și tendința cea mai puternică a fost antidemocrată. Țările care nu doresc să renunțe la dreptul de autoguvernare trebuie să rezolve o problemă uh, foarte importantă și anume cum să se reducă atacurile antidemocratice ale justiției. După cum vedeți, același lucru este valabil și în Europa. Iar acum a venit vremea ca Parlamentul European să își ia rolul în serios și să să își manifeste drepturile atât uh, acasă cât și în afară. Mulțumesc foarte mult, domnule Gargani. Giuseppe Gargani na temat podejścia do Mă bucur foarte mult că putem avea un schimb de păreri cu domnul Gargani privind uh, imunitatea. Bineînțeles, uh, există mai multe posibilități și mai multe interpretări ale regulilor existente și există unele abordări mai populiste în ceea ce privește protecția imunității. Dar asta nu este cea mai benefică abordare și sigur această chestiune va reveni în dezbatere. Domnul Sasha Hart, profesor de drept constituțional comparativ la Universitatea de la Maastricht, este următorul nostru oaspete. Vă mulțumesc pentru prezență și vă rog să ne prezentați legătura între imunitatea parlamentară și contextul european. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Um, honorable members of the committee, dear ladies. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt foarte onorat că mi s-a făcut cinsta de a vorbi în fața unei audiențe atât de deosebite. Și am să mă refer la decizii ale CEDO și ale CEJ. Tendința este, în ambele cazuri, către o abordare funcțională a conceptului de imunitate parlamentară. Pentru a constata această tendință, însă, trebuie să ținem seama, și acest lucru e deosebit de important, așa cum arăta și antevorbitorul, că imunitatea parlamentară conține, de fapt, două niveluri. Și la nivel național și la nivelul Parlamentului European. Și anume, lipsa de răspundere penală și inviolabilitatea dreptului la exprimare și la vot. Terminologia în diferitele uh, limbi este diferită, dar sensul este același. Lipsa de răspundere vizează libertatea de exprimare la nivelul Parlamentului și vizează de asemenea discursurile pronunțate în Parlament, voturile exprimate în Parlament, dar și declarațiile date în exercitarea funcției sau necesare pentru exercitarea funcției. Lipsa răspunderii este adesea absolută și depășește mandatul parlamentar, deci durează pe parcursul întregii vieți și nu se poate ridica în multe cazuri. Prin urmare, acțiunile în justiție împotriva parlamentarilor sunt interzise în aceste cazuri chiar și după încheierea mandatului de parlamentar. Inviolabilitatea însă vizează acțiunile care sunt uh, desfășurate în afara mandatului de parlamentar, deci nu se leagă în mod material sau nu de exercitarea funcției de parlamentar. Este mult mai amplă decât lipsa răspunderii, dar se limitează doar la anumite cazuri, și anume apărarea parlamentarilor în fața anumitor măsuri, arestarea, detenția sau orice altă formă de privare de libertate și rare ori interzice fiecare dintre acțiunile în justiție sau pe toate împotriva persoanei. Apoi, nu se aplică parlamentarului atunci când uh, nu este în sesiune parlamentară și se încheie de regulă odată cu mandatul parlamentarului respectiv, așa încât, uh, din nou, după încheierea mandatului, acțiunile întreprinse în justiție împotriva acestei persoane sunt posibile. În prezent, există un consens amplu la nivelul practicii parlamentare și în Europa și în afara acesteia și în mediul academic cu privire la faptul că imunitatea este într-o oarecare măsură necesară pentru a uh, garanta libera exercitare a dreptului a, a uh, funcțiilor, funcție de parlamentar. Dar nu trebuie uh, să se opună egalității în fața legii și trebuie recunoscut că cu cât imunitatea este mai amplă, cu atât și riscul de abuz este mai mare. Prin urmare, se ridică întrebarea unde trebuie trasă linia între ceea ce este necesar și ceea ce este acceptabil în materie de imunitate și respectiv încălcarea drepturilor cetățenești la care domnul Gargani s-a referit deja. Analizând uh, jurisprudența CEDO, constatăm că există două tipuri de cazuri principale. Mai întâi, cazurile bazate pe articolul 6, care prevede dreptul la un, principi, la un proces echitabil, inclusiv dreptul de acces la justiție, la o instanță, în cazul unui proces intentat împotriva unui parlamentar. Accesul la instanță în astfel de uh, proceduri, atunci când se aplică imunitatea, este practic interzis. Deci, în aceste situații, imunitatea ar putea să încalce articolul 6 din uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Apoi, uh, cazurile care se bazează pe articolul 10 din aceeași uh, convenție și care spune, la alinatul 2, că drepturile acestea însoțesc și responsabilități și obligații. Parlamentarii nu ar putea, în principiu, să încalce acest drept, dar CEDO s-a ocupat de anumite cazuri în care s-a pus întrebarea dacă parlamentarii europeni nu au cumva un drept mai amplu de libertate la exprimare decât alți cetățeni. O problemă deosebit de pertinentă atunci când discutăm în special de uh, discursurile care încurajează la ură. Însă cel mai adesea și cel mai interesant și presant articol este, cel, este articolul 6 și cazurile aferente uh, încălcării potențiale acestuia. Cadrul juridic al CEDO în materie de imunitate este, uh, intervine în momentul în care, iată, de exemplu, avem cazul A versus Regatul Unit, în care a existat, au existat acuzații împotriva unei persoane, unui cetățean britanic, pe care un uh, deputat i-a numit uh, vecinii iadului. Această, pe acest cetățean și pe familia sa, motiv pentru care persoana a trebuit să se mute din locul cu pricina să-și mute copiii de la școală și au fost o mulțime de consecințe negative. Persoana respectivă a dat în judecată parlamentarul respectiv, dar nu a avut acces la instanță, la procedurile judiciare, din cauza imunității parlamentarului respectiv. S-a arătat de către instanța britanică că uh, limitarea aceasta accesului la instanță din partea cetățeanului este justificată în baza uh, hotărârilor anterioare ale CEDO în materie. Dar a fost interesant să constatăm că instanța și-a modificat într-o mare măsură punctele de vedere în ultimele sale hotărâri pronunțate și a arătat că există un criteriu funcțional, să-l numim așa, potrivit căruia se stabilește dacă uh, limitarea accesului la uh, justiție din partea cetățenilor este cu adevărat justificată sau nu. Ea este justificată numai atunci când declarațiile sunt material conexate, material legate de uh, exercitarea funcție de parlamentar. Deci, de, dacă există o legătură materială între fapta incriminată și exercitarea funcției de deputat. În această situație, rămâne valabilă hotărârea pronunțată și de instanța britanică în cazul anterior, și anume că vorbim de o exercitare uh, corectă și justificată a drepturilor în baza articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Apoi, cazul Cordova, în care un membru al Parlamentului italian a trimis, uh, a făcut o declarație insultătoare și a trimis și um, daruri insultătoare unui procuror în această, în această cauză. Instanța a arătat că prin natura sa, gest, gesturile, prin natura lor, gesturile persoanei respective nu pot intra în sfera exercitării libertății de exprimare arătând că orice legătură cu desfășurarea activității de parlamentar presupune o interpretare restrânsă a proporționalității între obiectivul urmărit și mijloacele folosite pentru atingerea acestuia, adică buna funcționare a Parlamentului. Prin urmare, prin adoptarea, în cazul cauza Cordova, a acestui punct de vedere și uh, în alte cazuri similare, Curtea a limitat în mare măsură, destul de dramatic, punctele de vedere exprimate anterior în cazul britanic. Dacă analizăm acest criteriu de aproape și avem în vedere obiectivul material și domeniul de aplicare material al lipsei de răspundere, libertatea de exprimare în Parlament, dar și libertatea de acțiune și de declarații făcute în cadrul uh, exercitării mandatului de parlamentar în interiorul sau în afara sediului Parlamentului. Deci dacă analizăm aceste lucruri, rezultă clar că lipsa de răspundere uneori nu poate trece testul acesta, atunci când în special nu există o legătură materială suficient de puternică Însă, cel de-al doilea strat al imun imunității parlamentară, inviolabilitatea, practic întotdeauna ar cădea la acest text, pentru că vizează uh, situații care nu au absolut nicio legătură materială cu exercitarea propriu-zisă a mandatului. Deci, dacă nu există o suspiciune cum că respectiva acțiune în justiție împotriva parlamentarului este în realitate menită să-i submineze activitatea, atunci se poate considera că nu se trec testele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Apoi avem cauza Tsatsichis împotriva Greciei, care vizează acte împotriva persoane, acte de, de, de înfăptuită de, persoanele respect, de persoana respectivă cu mult timp înaintea uh, preluării mandatului de parlamentar de către această persoană sau uh, un caz de um, o dispută de, în ce privește uh, tutela copilului care apăruse tot așa înainte de preluarea mandatului de către persoana respectivă. Există însă un singur caz în care vorbim de forme diferite de imunitate cazul, cauza CART versus Turcia. Un membru al Parlamentului European s-a plâns de refuzul Parlamentului de a-i ridica <laughs> propria imunitate și de a se prezenta în instanță. Instanța a vorbit însă în acest caz de imunitate parlamentară în general și nu a recunoscut că motivarea vizează consecințe foarte diferite pentru fiecare dintre tipurile de imunitate existente. Așadar, în concluzie, lipsa răspunderii potrivit CEDO este destul de sigură atunci când uh, ajunge în fața mm, Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când există o legătură strânsă între faptele incriminate și uh, exercitarea drepturilor și a funcției de parlamentar. Însă, în alte cazuri, ea se, aceste, uh, aceste drepturi se pot uh, uh, concretiza într-o formă de presiune, chiar dacă curtea nu se pronunță în mod explicit în acest sens. Acum, în ce privește imunitatea văzută de decizii pentru viitor. Considerați că este cazul să începem să lucrăm la elaborarea unei imunități parlamentare specifice pentru deputații europeni? Așadar, ar trebui să lucrăm la un tip de imunitate care să nu mai aibă legătură cu cea a deputaților naționale, așa cum încă se întâmplă în prezent? Această problemă apare în mod constant în cadrul dezbaterilor din comisia noastră și cred că vor putea uh, domnii Gari și Gargani să răspundă la întrebarea mea. Domnul Gargani. Aș spune de îndată că în mandatul 2004-2009, în care am avut onoarea de a mă afla la președinția acestui, uh, acestei comisii, am uh, lucrat în mod aprofundat pe această temă. Și am, uh, ne-am ocupat și de problema remunerării parlamentarilor și de problema imunității parlamentarilor europeni în dorința de a oferi eurodeputaților o imunitate omogenă, care să nu se mai lege în mod punctual de legislațiile naționale. Consiliul a primit propunerea noastră, noi am fost nevoiți să uh, venim la rândul ne cu unele modificări și problema imunității a rămas pe o linie moartă. Am reușit să soluționăm problema remunerării în mod omogen, dar problema imunității a rămas deoparte. Veneam cu propuneri echilibrate, care reiau, reluau de fapt ceea ce tocmai am spus mai devreme. Vorbeam despre funcția pe care o desfășoară un eurodeputat și în afara Parlamentului European, nu doar în exercitarea rolului său în interiorul comisiilor parlamentare, ci era vorba de punctul de vedere al mm, eurodeputatilor, de, deputatului pe, diferite, pe marginea diferitelor probleme de interes general. Sigur că în cauza Patricello sunt de acord cu sentința pronunțată. pentru că în cazul respectiv, deputatul respectiv se, îl, îl, se opusese unui polițist. Și atât, nu era o problemă de interes general pentru cetățeni. Însă, atunci când vorbim despre probleme de justiție, de uh, dezvoltarea economiei, de problema migranților, de Turcia, de toate problemele de actualitate în prezent, în Consilia Jurii și în, consilia, în, cons în Comisiile pentru Economie, o face o fac, eurodeputații fac acest lucru potrivit propriei judecăți. Fiecare comisie face o evaluare proprie, nu pentru că îi se solicită din partea presei neapărat, dar face o proprie evaluare a situației, pentru ca mai târziu această uh, evaluare să ajungă în plenară. Și pentru asta eurodeputații fac anumite declarații. Dacă însă aceste declarații riscă să fie sancționate de un procuror pentru că acesta din urmă ar dori să interfereze cumva cu exercitarea Uh, mandatului respectiv, atunci parlamentarul trebuie să fie apărat unei astfel, în fața unei astfel de ingerințe, pentru că e vorba aici de importanța întregului Parlament European. Eu nu știu dacă există state membre în care se poate accepta renunțarea la propria imunitate de către deputatul respectiv. Nu sunt pregătit să vă răspund în acest sens. Dar eu cred că n-ar trebui să se întâmple acest lucru pentru că apărarea nu vizează persoana deputatului, ci rolul său ca membru al Parlamentului European. Eu făcusem o propunere în acest sens și cred că ea este în continuare de activitate, de actualitate și ai putea și tu să-i dai un impuls mai departe. Este propunerea mea așadar vizează existența unui parlament cu rol de co-legiuitor într-o Uniune Europeană puternică, care are așadar nevoie de o apărare uh, cuprinzătoare, amplă, nu doar de o apărare în baza sistemului legislativ din Franța sau din Italia sau dintr-un alt stat membru. Deci ar fi nevoie de o legislație care să vizeze în acest domeniu chiar Parlamentul European. Yes, if I may briefly follow up on uh, what Mr. Gargani... Ca să continu doar pe scurt ce spunea domnul Gargani, cred că e adevărat ce s-a spus că anumite declarații pot sau nu să se încadreze în ceea ce se precizează la articolul 8 din protocol. Absența răspunderii pentru anumite expi opinii exprimate în afara Parlamentului. Cred că acolo trebuie și putem să ajungem la un criteriu, să avem un criteriu relativ simplu și, sau cel puțin uh, eficace pentru a vedea dacă anumite declarații au făcut sau nu parte din mandat. Ar fi un criteriu interesant sau am putea să-l folosim pe cel propus de domnul Gargani, dacă am înțeles eu bine, dacă parlamentarul a fost întrebat sau i s-a cerut să își exprime o opinie pe o temă de interes public. E un lucru foarte important și se poate realiza. Cred că problemele apar atunci când trecem la aplicarea articolului 9 al protocolului. Acesta conferă imunitate unor membri ai Parlamentului în, în situații care categoric nu au nimic de a face cu observații sau comentarii de ale lor. E vorba de acte care nu au nicio legătură cu exercitarea funcției de parlamentar și care în unele țări um, se bucură de imunitate totală, cel puțin pe durata mandatului. Există chiar și jurisdicții în care uh, Acțiunile uh, civile sunt interzise pe durata mandatului și dați fiind că articolul nu face trimitere la sistemele naționale, se poate întâmpla și așa, pe când în alte state membre nu există nicio uh, imunitate în plus, pe lângă ce spunea domnul Gargani, de exemplu, în țările de jos, lipsa sau uh, Uh, lipsa răspunderii uh, este unitară. Dacă avem o situație, uh, să spunem, a unui parlamentar olandez care comite o faptă categoric în afara mandatului său, atunci imunitatea nu se aplică, dar în Polonia sau în Grecia sau în Franța, respectivul parlamentar ar beneficia de imunitate. E o problemă care uh, nu poate fi rezolvată prin agrearea unei interpretări comune, unitare sau dezvoltarea unui, crearea unui criteriu unitar pe care să-l aplicăm în toate statele membre, tuturor membrilor parlamentelor Europe, ă, din Europa. După părerea mea, acest lucru poate să se facă doar prin modificarea protocolului, ceea ce, așa cum spunea și domnul Offerman, e un lucru greu de realizat datorită poziției Consiliului. Mulțumesc. Aș mai adăuga câteva lucruri. Atunci când ne întrebăm dacă un membru al Parlamentului European s-a exprimat în calitate de europarlamentar sau nu, ținem seama de faptul că declarată la televizor sau în presă sau și dacă persoana a fost întrebată sau interpelată ca și europarlamentar sau în altă calitate. Sunt de acord cu ce spunea domnul Gargani. Uh, imunitatea europarlamentarului a fost ridicată în cazul citat după un lung schimb de uh, opinii și noi suntem de părere că domnul Albertini, atunci când s-a exprimat împotriva procurorului, s-a exprimat ca fost primar al orașului uh, Milano. În acea calitate fusese invitat să se pronunțe și nu în calitate de europarlamentar. Um, iată, deci, dezbaterea dintre colegul italian și ceilalți și de aici și interpretările diferite care țin de aceste informații, dacă în anumite țări se poate să existe și acțiuni uh, civile și penale, sau dacă e vorba de sfera publică sau de cea privată. Iată tipul de situații în care întâlnim probleme reale când vrem să luăm o decizie. Avem mai multe perspective, mai multe puncte de vedere. Ori în Parlamentul European am putea avea reguli foarte simple, foarte clare, un set de reguli, de dispoziții care să rezolve toate problemele legate de imunitatea pentru europarlamentari. Aceasta e părerea mea personală. Acum vă invit să interveniți, să puneți întrebări în legătură cu primele, cu prima parte a dezbaterii, cu tot ce s-a spus. Voiam să fac o precizare atunci când devii deputat, deci când începe să, începe să curgă termenul, în baza experienței pe care o avem în comisia aceasta, în mandatul 99-2004, s-a întâmplat ca un deputat să fie interpelat după două zile de la preluarea mandatului. Nici nu sosise încă la Bruxelles sau la Strasburg. a dat un interviu pentru care apoi a fost uh, chemat în, uh, la audier de un procuror. A fost atunci interogat în legătură cu probleme cu caracter general, dar care aveau legătură cu Europa, cu politica europeană și așa mai departe. E adevărat că linia de demarcare este foarte fină. Și aici cauza Albertini a fost a avut un caracter particular, dar exercitarea funcției atunci când ești întrebat pentru că se știe că ești parlamentar, și mi-aduc aminte aici de o dezbatere pe care am purtat-o în această comisie, la mine, în provincia mea, a existat o o cauză care uh, a, a, fost, a existat o cauză care se, a, în baza unei, unei fapt care avusese loc cu 8 ani înainte și acum deputatul respectiv era chemat în instanță. Și eu am fost chemat și am fost întrebat dacă e posibil așa ceva. Așadar, am fost întrebat în calitate de persoană care uh, se pricepe la justiție cu privire la o chestiune legată de o funcție judecătorească, chiar dacă nu cunoșteam numele respectivului magistrat. Și atunci m-am simțit obligat să fac o declarație. E bine, acesta a fost o cauză oarecum, o situație diferită de, de cauza Albertini, care arăta atunci că mm, procurorul folosea metode destul de ciudate, metode care uh, aduceau aminte de Gestapo. Nu pot să, să chemi pe cineva la audier la 4 dimineața. Asta ridică unele semne de întrebare. Deci, precedentul este valabil și pentru Parlamentul European. Și atunci, pornim de la o cauză particulară. Deci, dacă ești chemat la un interviu în calitatea ta de deputat, chiar dacă nu ești deputat decât de două zile, înseamnă că faci declarațiile respective în această calitate. Giuseppe, e, Mulțumesc, Giuseppe. Cred că acum putem să trecem la a doua parte a atelierului nostru o parte care va ilustra tocmai aceste diferențe dintre diferitele sisteme de drept din statele membre. Ne vom îndrepta astăzi atenția asupra trei țări în special. Vom vorbi despre diferențele în ceea ce privește protecția oferită prin imunitate, procedurile legate de imunitate, în trei țări și vom începe cu domnul Piotr Cibalski, care reprezintă Cancelaria Uh, Parlamentului din Polonia. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished members of the committee, uh, ladies and gentlemen, I will have a pleasure. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Am plăcerea de a vă da câteva informații privind imunitatea parlamentară în Polonia. Bineînțeles, știu că nu avem foarte mult timp, o să încerc să vă vorbesc despre diversele tipuri de imunitate parlamentară în Polonia, procedurile de imunitate și o să vă vorbesc despre practicile parlamentare din Polonia de la ora actuală. În primul rând, vreau să vă spun că în Constituția poloneză din uh, martie 1921 conține reguli care doresc să garanteze un anumit tip de imunitate parlamentară, care erau foarte diferite, dar forma actuală a imunității parlamentare în Polonia a fost determinată de uh, aceasta. Deci putem spune că Constituția actuală din, din 1997 a moștenit regulile de imunitate de, de la predecesoarea sa, din, eh, de la mica Constituție de la începutul secolului. Cel mai important articol care se referă la imunitatea parlamentară este articolul 105 al Constituției și care conține reguli care stabilesc patru uh, forme de imunitate pentru deputați. Cel al doilea articol este articolul 108, care stipulează că prevederile articolului 105 se aplică și senatorilor, ceea ce înseamnă că imunitatea garantată deputaților uh, este identică cu cea aplicată senatorilor. Deci, cum spuneam, imunitatea se aplică atât deputaților cât și senatorilor. Articolul 105 enumeră patru forme de imunitate parlamentară care pot fi introduse în, care pot fi incluse în două uh, grupuri. Imunitatea materială, să zicem, uh, la alineatul 1 al acestui articol, în care se spune că privilegiul, uh, se vorbește despre privilegiul uh, lipsei de responsabilitate. Celelalte trei privilegii sunt uh, mai multe tipuri de inviolabilitate. În momentul în care ne uităm la imunitate în contextul altor principii constituționale, ne dăm seama că în Polonia, ca și în uh, alte țări democrate, democratice, imunitatea publică nu este considerată un privilegiu personal al unui membru al Parlamentului, ci o garanție a unui mandat parlamentar eh, liber, în conformitate cu articolul 104 al Constituției, toți deputații și senatorii sunt reprezentanți ai națiunii, nu eh, ai eh, alegătorilor, ale, a circunscripțiilor și unul dintre principiile cele mai importante este posibilitatea de a acționa independent. Deci un membru al Parlamentului poate să, trebuie să poată acționa fără a fi amenințat uh, de uh, răspundere penală sau orice fel de altă presiune care ar putea influența acțiunile. Imunitatea este percepută și ca o garanție a autonomiei Parlamentului, în al doilea rând. Deci sfera de aplicare a privilegiilor uh, imunității se întinde atât de mult cât este nevoie pentru a garanta autonomia Parlamentului, nu mai mult. Iar în al treilea rând, rând, acum 20 de ani, Curtea Supremă poloneză a descoperit, să zicem așa, mă rog, să zicem așa mai simplist, că imunitatea reprezintă o excepție de la principiul legalității reglementat prin articolul 32 al Constituției. În consecință, Curtea Supremă a declarat că toate regulile Uh, în ceea ce privește imunitatea trebuie reinterpretate, astfel încât imunitatea să nu fie lărgită ca urmare a acestei interpretări. Și s-a invocat principiul juridic uh, excepțiune non sum extendenta, pentru a nu se interpreta în mod, în mod amplu reguli care sunt excepții de la un principiu. Mai departe, vreau să vă vorbesc despre imunitatea materială. Așa cum am spus, aceasta este o versiune poloneză a, a lipsei răspunderii. Acest privilegiu este limitat fiindcă se referă doar la activități derulate în sfera de aplicare a mandatului parlamentar. Acest privilegiu este uh, permanent, uh, începe odată cu prima zi a mandatului, în momentul în care se depune jurământul de către deputat sau senator și, se, și ia sfârșit în momentul în care persoana respectivă moare. Deci această protecție este până la moarte, chiar și după terminarea mandatului parlamentar. Activități derulate în sfera mandatului parlamentar. Această exprimare este foarte importantă și vagă în mod voit, care a fost clarificată într-o oarecare măsură de eh, legea statutară, legea privind exercitarea atribuțiile unui deputat în uh, alineatul 2 al acestui articol se spune că aceste acțiuni uh, se referă la moțiuni, discursuri din uh, adunarea parlamentară sau adunările Senatului, precum și alte activități care au legătură cu exercitarea mandatului parlamentar. Și bineînțeles, această ultimă teză este cea care pune cele mai multe probleme. În conformitate cu jurisprudența actuală a Curții Supreme poloneze, toate activitățile care sunt rezultatul direct al derulării funcției parlamentarii, parlamentare sunt acoperite de imunitatea materială. În anii 90, ne-am confruntat cu o problemă. Fiindcă aceste activități, se pune întrebarea dacă aceste activități sunt doar cele din cadrul Parlamentului sau și din afara acesteia. Curtea Supremă a hotărât că în 94 că aceste, acest fel de imunitate nu se referă doar la activitatea din cadrul Parlamentului, ci și din afara acestuia. Același lucru este valabil și pentru Senat. Și pentru a stabili dacă activitatea um, beneficiază de imunitate materială, trebuie să se, să, să se constate că sunt în vigoare drepturi și datorii care vizează deputații și senatorii. Cele mai uh, contencioase sunt activitățile din uh, mass media, discursuri și declarații făcute presei. La început, uh, astfel de acțiuni se considera că nu sunt, nu intră în sfera de aplicare a imunității materiale, fiindcă, fiindcă nu numai deputații activează în zona mass media Dar jurisprudența Curții Supreme a început să inverseze această uh, poziție, fiindcă s-a constatat că această activitate corespunde articolului 1 alineatul 2, care stipulează că deputații și senatorii sunt obligați să-și informeze alegătorii în legătură cu activitatea lor în instituția în care au fost aleși. Deci, curtea trebuie să, tribunalul trebuie să uh, să evalueze dacă un anumit interviu din presă a însemnat uh, că își um, îndeplinește datoria de a informa publicul. Această chestiune este complexă și jurisprudența nu este consecventă aici și este o problemă care trebuie soluționată pe viitor, una dintre cele mai importante în ceea ce privește imunitatea parlamentară în Polonia, cea materială. Acțiuni care, în ceea ce privește acțiunile, acestea, un, un uh, deputat poate fi tras la răspundere numai în fața Senatului, iar această răspundere este doar, este mai degrabă simbolică, fiindcă această regulă se referă mai degrabă la aspecte etice, la răspunderea etică a unui deputat. Bineînțeles, există și sancțiuni mai grave, cum ar fi măsuri disciplinare pentru uh, un comportament abuziv în uh, timpul uh, ședințelor de comisie și ședințelor plenare. Un lucru important aici este că Constituția permite uh, aducerea în instanța unui deputat, chiar și în cazul în care acțiunile sunt derulate în cadrul mandatului, în momentul în care sunt încălcate drepturile unei persoane terțe, de, în cazul unor insulte, de pildă. Iar în aceste cazuri, imunitatea poate fi ridicată de către Senat, de pildă pentru senatori și de către Parlament, de ceea ce vește deputații și atunci aceștia pot fi aduși în instanță în fața tribunalelor. Următorul privilegiu, inviolabilitatea, aceasta este imunitatea formală reglementată de articolul 105 alineatul 2 al Constituției, această regulă stipulează că un deputat nu poate face obiectul răspunderii penale fără acord, fără acordul său, iar acest privilegiu îi apără pe deputați din ziua în care s-a anunțat rezultatul alegerilor, ceea ce înseamnă că protecția începe mult mai devreme decât în cazul uh, imunității materiale. Deci de la ziua în care se anunță rezultatele alegerilor, mult mai devreme decât uh, deci, uh, de momentul în care se depune jurământul. Din ziua, deci aceasta începe în ziua în care se deci, din ziua în care se anunță rezultatele până în ziua um, jurământului, Imunitatea îi apără pe deputații la începutul mandatului, cât și pe deputații de la finalul mandatului. Aceasta este consecința unei reguli care spune că mandatul începe în ziua primei ședințe, nu uh, în ziua alegerilor. Iar la finalul mandatului expiră și imunitatea. În Polonia, un lucru special de la alineatul 4 al articolului 105 stipulează că un membru își poate revoca imunitatea, această imunitate formală, iar în cazul, într-un astfel de caz, Uh, această decizie are caracter obligatoriu în Parlament sau în Senat, Camera Deputaților sau în Senat. Deci dacă membrul Parlamentului își revocă imunitatea, aceasta nu mai poate fi apărată. Apoi, protecția, libertatea de a nu fi deținut sau arestat, articolul 5 alineatul articolul 105 alineatul 5, chiar dacă pare foarte clar această regulă, totuși ea este foarte larg interpretată, fiindcă detenție se referă la toate formele de privare de libertate sau încălcare a libertății, de pildă, mandatul de căutare, iar în acest caz trebuie să, să se dea consimțământ Există totuși excepții dacă, dacă un deputat este prins în flagrant, flagrant delict și dacă de, detenția este necesară în cadrul procedurilor, deputatul poate fi deținut fără consimțământul uh, instituției, dar președintele Parlamentului trebuie să fie imediat uh, informat și acesta și se poate cere eliberarea imediată a parlamentarului. Cel din urmă privilegiu se regăsește reglementat la articolul 105 alineatul 5. Este un nou privilegiu care a apărut în 97, în 1997. Deci se poate cere de către Senat, de pildă de către Camera Deputaților, suspendarea procedurilor uh, penale începute înainte de ziua alegerilor. Doar, uh, doar uh, așa se poate apăra imunitatea în momentul în care procedurile penale care au început înainte de ziua alegerilor continuă Asta în cazul în care Senatul nu, nu ar cere final, oprirea acestora, dar, dar nu avem niciun fel de jurisprudență, fiindcă asta nu s-a întâmplat niciodată. Acum, în ceea ce privește procedurile imunității parlamentare, ridicarea imunității, se poate face în trei cazuri. În primul rând, în momentul în care un deputat acționează în sfera de aplicare a mandatului și prin acțiunile sale încalcă dreptul unor, unei părți terțe, atunci el poate fi adus în instanță dacă îi se dea acord instituția respectivă. Apoi, imunitatea formală, lipsa răspunderii penale. Deci, aceasta poate fi ridicată întotdeauna dacă nu deput, dacă deputatul nu revocă această formă de imunitate. Și, în cele din urmă, se aplică ridicarea imunității și la cazuri de detenție și uh, arest uh, al unui deputat. Procedura de ridicare a imunității este asemănătoare pentru toate tipurile de imunitate, și are trei etape. Deci, uh, Senatul sau Camera Deputaților analizează moțiunea de ridicare a imunității. Legea prevede niște elemente ale ridicării imunității și apoi președintele Parlamentului hotărăște dacă sunt îndeplinite toate elementele obligatorii prevăzute prin lege și dacă acestea sunt îndeplinite, această cerere ajunge la o comisie de resort care trebuie să facă o recomandare pentru ședința plenară de ridicare sau nu a imunității. Și a treia etapă este ședința plenară, unde nu există dezbatere, iar uh, rezoluția de ridicare a imunității necesită a majorita, majoritate absolută, deci 231 din 460 sau 51 din uh, pentru um, deputați și 51 din 100 pentru, depu- pentru senatori. În ceea ce privește revocarea sau renunțarea la imunitatea formală, deputații pot face acest lucru, se prevede această posibilitate, uh, înainte de faza de comisia procedurii. Deci după ce s-a examinat moțiunea de cererea de ridicare a imunității, deputatul este informat cu privire la această moțiune, iar deputatul sau senatorul pot, într-un anumit termen, să, revo- să revoce imunitatea. Avem și o nouă procedură care este un rezultat al practicilor actuale, adoptată în uh, iulie 2015, care se referă doar la anumite acțiuni juridice, la uh, delicte minore legate de uh, circulație, dacă se primește o amendă pentru, vi- pentru viteză, exces de viteză, atunci se poate uh, plăti pur și simplu amenda și se consideră o formă de revocare a imunității. Și o să vă spun imediat de ce acest amendament uh, este considerat un mare succes de către uh, juriștii din Parlamentul polonez. În ceea ce privește um, cererea suspendării procedurilor penale care au început înainte de ziua alegerilor, alegerii deputatului în funcție, vreau să vă spun că Există o rezoluție similară prin care se solicită suspendarea acestor uh, proceduri penale necesită 3, votul la 3 cincimi, deci 276 de deputați din 460 în Camera Deputaților și uh, vreau să vorbesc despre practica parlamentară acum și mm, perioadele și perioada la care ne referim, 2003-2015, în 2003, regulile statutare au fost adaptate Constituției, iar de atunci dreptul statutar acoperă toate formele de imunitate reglementate în cadrul uh, Constituției din 97. Cea mai importantă trăsătură a, uh, o reprezintă sporirea numărului de cazuri de imunitate, dintre care, peste, dintre care 90% totuși sunt legate de delicte de uh, amenzi de circulație, viteză și delicte minore. Și uh, aici uh, ce putem spune că deputații polonezi conduc uh, cu viteză, trebuie să o ia mai ușor pe șosele și majoritatea cazurilor, cum spuneam, se referă la amenzi de circulație de, iată de ce și dreptul statutar a fost uh, am, amendat, toate, toate uh, delictele referitoare la amenzi nu mai ajung în Parlament, fiindcă deputații pot să accepte amenda pur și simplu și să o plătească. În ceea ce privește alte, alte cazuri, uh, s-au adoptat 70 de rezoluții în ceea ce privește ridicarea imunității, și numai în cazul unei treimi dintre acestea a fost și a fost ridicată finalmente imunitatea, iar rezultatul votului nu depinde de afilierea politică a unui deputat. Deci vreau să vă spun că au fost, s-a ridicat uh, imunitatea și uh, indiferent de afilierea politică și cei din opoziție se pot apăra foarte bine în Parlament, dar vreau să vă spun că această, această poziție este mai controversată. Uh, uh, unii ar putea spune de la cancelare de pildă, ar spune că aceste cazuri de cerere de ridicare imunității sunt motivate politic, dar mă rog. După cum Vedeți, în Senat nu au existat cazuri de ridicare a imunității în 12 uh, ani și cazurile de cereri de ridicare a imunității în Senat sunt mult mai rare. Numărul este mai uh, uh scăzut. Mai uh, scăzut. Uh. Cele mai controversate cazuri de imunitate cel mai, au avut loc în 2004 și 2006. În 2004, un deputat un, un deputat uh, și-a văzut uh, imunitatea ridicată și după care a fost uh, acuzat, a, a suferit acuzații grave de corupție și în 2006 un alt caz al unui deputat care a fost acuzat de hărțuire sexuală, viol și incitare la răpire. Dar mai important este că la trei ani după hotărârea judecătorească, Curtea Suprem, Supremă a hotărât că era nevinovat la aproape toate capetele de acuzare, cu excepția unuia. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de toate vreau să vă spun că Comisia Jurii se bucură de schimbările aduse dreptului polonez, fiindcă de mai multe ori a trebuit să explic colegilor de ce deputații polonezi nu, nu puteau să plătească amenda în caz, în caz de exces de viteză și am promis să nu se mai repete așa ceva. Bun, acum aici nu mă adresez în mod direct dumneavoastră, ci mai degrabă colegilor mei deputați. Până acum nu s-au schimbat prevederile în Polonia care uh, permiteau să se apropie poziția deputaților europeni și cei naționali. A exact cazul uh, domnului Tomceac, deputat între 2004-2009. Am examinat o cerere de ridicare a imunității parlamentare cu privire la acest deputat și acolo am avut o dezbatere, probabil singurul caz, o dezbatere privind imunitatea națională în plenară. De ce? Fiindcă există o inegalitate în fața legii între deputații europeni și eh, deputații naționali, cel puțin în, ca, în cazul Poloniei. Eh, noi am aderat la Uniunea Europeană în 2004, Constituția datează din 97, eh, iar drepturile și datoriile deputaților europeni sunt enumerate în mai multe texte, nu într-unul singur. Uh, mai multe texte legislative. Există un text legislativ în ceea ce privește crearea biroului de combatere a corupției și acolo se face referire la deputații europeni și se spune că deputatul, că mandatul de deputat european pune capăt oricăror uh, consecințe a unei arestări din trecut și care se referă la sfera publică. Dar uh, nu există astfel de prevederi pentru deputații naționali și uh, o să cerem dietei poloneze să facă tot ce poate pentru a exista o egalitate între drepturile și îndatoririle deputaților europeni și cele ale deputaților naționali. Nu știm în ce direcție trebuie să se întâmple schimbarea, dar e nevoie să se asigure un tratament egal al tuturor parlamentarilor care au un mandat european sau național. Iată, voiam să vă spun că există în continuare totuși niște probleme. Acum uh, o să primim câteva informații privind imunitatea parlamentară din uh, Germania. Domnul Filip Auserman uh, are cuvântul, care lucrează la secretariatul Comisiei privind alegeri europene și îi dăm iat cuvântul. Mulțumesc, onorat președinte, onorați membri ai Parlamentului, vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta sistemul imunității parlamentare din Germania. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar oricum precizez că voi vorbi despre ce regulile la nivel uh, general. Uh, dacă doriți să intrăm în detalii despre ce se întâmplă în fiecare land, pot să discut mai târziu. Există multe trăsături comune în ceea ce privește imunitatea în, uh, între statele europene. Există multe principii și valori comune, ceea ce poate nu se întâmplă în multe domenii. Am scris, am ascultat deja o prezentare a evoluțiilor istorice, apoi am auzit ce se întâmplă și în Polonia și totul mi se pare destul de cunoscut. Să începem mai întâi cu uh, temeiul juridic și anume a uh, articolul 64 din Constituția Germaniei, unde se vorbește despre așa numita uh, impunitate și apoi la alinatul 1 și apoi la alinatele 2 până la 4 despre imunitatea propriu-zisă. Impunitate înseamnă, conform dreptului german, uh, posibilitatea de a nu fi uh, pedepsit pentru uh, decizii sau vot, decizii de vot sau uh, opinii exprimate în plen sau în comisii uh, sau în publicații oficiale. Um, nu sunt vizate de această protecție um, acuzațiile calomnioase sau declarațiile calomnioase. Impunitatea începe odată cu mandatul. Acesta se întâmplă odată cu constituirea Parlamentului sau uh, Um, cu a listei uh, în perioada alegerilor. Aceasta durează și după încheierea mandatului, adică dacă cineva s-a pronunțat în Parlament uh, și ar putea fi atacat cu acțiune în justiție, este protejat de această prevedere. Um, este vorba și de protecție împotriva unor măsuri administrative sau legate de exercitarea uh, funcției publice cum ar fi acțiunile în încetare sau uh, pentru despăgubiri. Sunt uh, protejate uh, toate formele de exprimare, nu doar cele verbale. Um, dar nu sunt protejate anumite gesturi și fapte, cum ar fi lovituri sau altele. Um, sunt permise însă amenzi și uh, măsuri disciplinare care pot fi luate de președintele Parlamentului. Nu există jurisprudență în această materie, deci nu pot să vă dau exemple de hotărâri judecătorești, însă pot să vă dau un exemplu foarte recent legat de impunitate, fără implicarea procuraturii. Nu e ceva cunoscut, deci n-ați auzit. În opoziție mai avem o fracțiune care Uh, este împotriva susținerii uh, uh, PKK, a curzilor din Irak. Aceasta este o organizație interzisă în Germania, deci în mod normal nu poate fi susținută. Deci se discută acum dacă s-a făcut o declarație în acest domeniu și dacă se bucură de impunitate în cazul în care a existat. E vorba de genul de activitate care în mod normal uh, ar putea fi pedepsită. Și acum în legătură cu imunitatea, care înseamnă că cineva nu poate fi pedepsit și că numai uh, Parlamentul German, Bundestagul, poate să ridice această imunitate. Articolul 46, alineatele 2 și 4 din Constituție arată că numai cu permisiunea Bundestagului se poate ca uh, un membru al său să fie tras la răspundere sau întemnițat. Uh, Există o excepție pentru uh, cazul în care acesta este um, arestat uh, în timpul comiterii faptei sau în cele câteva zile care urmează comiterii faptei. Orice um, acțiune în justiție, uh, orice privare de libertate și îngrădirea drepturilor personale sunt uh, supuse aprobării Bundestagului și uh, prevederile sunt valabile și pentru președintele Parlamentului și uh, deci și pentru cei care îl aleg pe președintele Bundestagului, membrii Parlamentului. Acest uh, articol 46, alineatele 2 și 4, este completat și de regulamentul de ordine interioare și de anexa 6 la acesta. Um, cele două decizii din uh, anexă au fost uh, luate uh, la începutul se iau la începutul unui mandat și, de fapt, sunt aceleași de foarte multă vreme. Aici se prevăd regulile procedurale și este vorba de ridicarea imunității unui membru al Bundestagului în primul în prima decizie și în a doua este vorba de uh, o decizie a Comisiei care, pentru validarea alegerilor imunitate și uh, regulamentul de procedură. E să vedem cum arată această procedură pentru ridicarea imunității. Scopul imunității este, așa cum am auzit deja mai multe ori astăzi, ca imunitatea să garanteze buna funcționare a Parlamentului, a legiuitorului. Uh, dreptul la imunitate protejează legiuitorul de atacuri din partea puterii uh, executorii sau acelei judecătorești uh, sau din partea administrației statale. Fiecare membru al Parlamentului poate um, să solicite ridicarea imunității. Există însă prevederea că orice membru are dreptul uh, să fie asigurat că Bundestagul nu-i va ridica imunitatea din motive arbitrare sau care nu au legătură cu situația. Oricum, o autorizare a Parlamentului este necesară pentru uh, percheziții, pentru uh, sechestrări de bunuri um, sau pentru impunerea unor măsuri restrictive de libertate sau executare silită. Este vorba de um, aspecte care sunt legate și de aspecte etice și um, de um, încălcări ale legislației um, legate de încălcarea unor hotărâri judecătorești. Um, efectuarea um, anchetelor este permisă în principiu în temeiul primului, uh, primei decizii pe care am menționat-o mai devreme. Uh, pentru efectuarea procedurii uh, anchetei, președintele Bundestagului trebuie informat și notificat și um, dacă nu sunt motive contrarii, um, se va putea desfășura cercetarea. Există o reglementare care altfel nu există. Uh, această prevedere a informării uh, persoanei uh, suspectate înainte de începerea procedurii, pentru că, în mod normal, acesta află în momentul în care este reținut sau cercetat. În calcularea termenelor, zilele libere și nelucrătoare nu sunt calculate în următoarea reuniune, după informarea președintelui, acesta informează Comisia de Resort și aceasta vede dacă este nevoie sau nu să se meargă mai departe. Nu. Ă, și există și posibilitatea prelungirii termenului. Și apoi ă, membrii ă, Comisiei pentru validarea alegerilor sunt informați despre ce se întâmplă și Um, pot să-și dea acordul pentru măsuri de percheziție, punere sub acuzare, emiterea unui mandat în vederea unei pedepse um, și executarea unei pedepse privative de libertate sau coercitive. Toate acestea trebuie autorizate expres de Parlament. În ceea ce privește procuratura, dacă aceasta consideră că trebuie făcută o percheziție, trebuie să obțină o autorizare pe căile oficiale, adică să se adreseze prin um, Procuratura Generală, Ministerului uh, de Justiție al landului și, al, și, al celui, și celui federal. Și acesta trebuie, uh, apoi trebuie văzut dacă există temei pentru această Uh, solicitare fără a se aprecia valoarea probelor. Aceasta este interzisă. Asta nu știu uh, neapărat membrii Parlamentului. Apoi se evaluează um, recomandarea făcută de comisie și se votează în plen. Și, de asemenea, nu se pronunță, uh, nu există nicio pronunțare în legătură cu cap capătul de acuzare. Uh, De asemenea, nu e în mod normal posibil uh, să se impună o evaluare, o apreciere a vinovăției și nu există un termen, ci se spune doar că trebuie neapărat să se acorde o uh, aprobare în, în sensul uh, desfășurării procedurii. Dacă această procedură se desfășoară în timpul exercitării mandatului, uh, membrul Parlamentului are dreptul să rămână în cadrul Parlamentului și să fie, de exemplu, audiat acolo. Spre deosebire de uh, uh, Polonia, primul, uh, prima decizie poate să ducă la o predecizie, adică să se folosească o procedură simplificată, adică E vorba de un do- se trimite membrilor comisiei un document asemănător cu o recomandare, dar care nu are aceeași valoare și este doar o fotocopie și um, se consideră adoptat dacă nu există nicio obiecție în termen de șapte zile. Dacă există obiecție, atunci uh, comisia trebuie să ia o decizie. Dacă există uh, decizia de a permite o percheziție, să spunem, se poate considera că s-a ridicat imunitatea parlamentarului. Însă aceasta nu afectează statutul de membru al Parlamentului. Acesta trebuie și poate să-și exercite funcțiile pe mai departe și atunci termenele în justiție trebuie și procuratura trebuie să țină seama de uh, calendarul Parlamentului. Și acum în legătură cu procedurile. Um, Bundestagul încearcă tot timpul să acorde o autorizație pentru a permite tratarea, tratamentul legal al uh, membrilor Parlamentului care sunt egali în drepturi cu ceilalți cetățeni. Dacă este vorba de uh, anumite afirmații făcute și în afara Parlamentului, aceștia, uh, membrii Parlamentului sunt protejați în continuare și datul, dat fiind faptul că există o procedură, um, cunoașterea acestui fapt ar putea duce la sfârșitul carierei politice, atunci se dă dovadă de mm, foarte multă discreție și Oricum nu se dau numele persoanelor, ci se comunică presei numai date statistice în legătură cu aceste proceduri. Și acum chiar se, este pe rol un caz foarte cunoscut cu, în care e implicat un ziar important din Germania, în care se discută tocmai această, această problemă. Și de asemenea, raportorii, reprezentanții în fracțiunile politice, toți cei din Parlament vor fi informați despre astfel de proceduri. Și, de asemenea, se pot uh, uh, autoriza din oficiu anumite um, um, acte, cum ar fi percheziții atunci când membrul Parlamentului este martor sau uh, verificarea anumitor documente. În rest, tot ceea ce este contravenție, cum ar fi um, um, condusul prea cu exces de viteză poate de asemenea să facă obiectul unei proceduri fără autorizarea Parlamentului, fără autorizare expresă. Îmi cer scuze, domnule Austerman, spune domnul um, președinte. Ați putea vorbi mai lent? Da, cu plăcere. Bun. Deci, uh, m-aș referi și la reguli care arată, care au legătură cu imunitatea, chiar dacă nu reprezintă propriu-zis dreptul imunității. Un membru al Parlamentului uh, german, dacă este martor uh, într-un proces, poate fi audiat în sediul Parlamentului. Și este nevoie de o autorizare din partea Parlamentului. În plus, conform articolului 47 um, din Constituție, de asemenea, membrul Parlamentului are dreptul de a se abține de la declarații. Atâta verme cât e vorba de fapte ce au fost uh, comunicate sau încredințate în calitatea sa de membru al Parlamentului și invers, când el însuși a încredințat anumite informații altor persoane. Sper că a fost uh, pe înțelesul dumneavoastră prezentarea mea și că nu a fost prea rapid. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Austerman. A fost o prezentare pe care ați rostit-o foarte rapid, ceea ce a fost o mică provocare pentru interpreți, dar vă mulțumesc foarte mult pentru conținutul acestei prezentări deosebit de interesante și acum am să-i dau cuvântul unui expert din Italia, domnul Marco Ceraze, care este consilier juridic la Camera Deputaților din Parlamentul Italian. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Sunt onorat că mi-ați îngăduit să vorbesc în fața dumneavoastră. Nu voi insista asupra unui mare număr de aspecte pe care m-am străduit să le cuprind în documentul pe care vi l-am adresat și pe care vi-l recomand, recomand spre lectură. În special îl recomand celor care nu pot dormi noaptea. Vă mulțumesc de asemenea și mulțumesc antevorbitorilor că ați uh, făcut trimitere la speța la spețe la care nu mai eh, sunt nu mai necesar să mă refer eu acum. Și elementul fundamental sau elementele, cele două elemente fundamentale pe care aș dori să le subliniez în prezentarea mea, se referă la regula lipsei de răspundere pentru declarații politice și la conținutul sistemului italian din acest punct de vedere. Voi încerca să am o prezentare cât mai succintă pentru a permite și schimbul de opinii ulterior. Numărul acestor cauze ridică următoarea întrebare. Ce înseamnă, de fapt, funcția de parlamentar? S-a spus în prezentările anterioare că cu cât este ea privită mai într-un sens mai amplu, cu atât și imunitatea este mai amplă. Și cu cât este mai mare imunitatea, cu atât există riscul mai mare să se încalce articolul 6 din Convenția Europeană privind drepturile omului. Asta au spus toți antevorbitorii în dezbaterea noastră de astăzi. Potrivit experienței mele personale, aș dori să abordez chestiunea aceasta dintr-un alt punct de vedere. Și cred că nu strică să schimbi unghiul de abordare pentru a încerca să vedem cum pot fi soluționate aceste cauze în instanță. Pentru că ar putea să fie o problemă pentru membrii Parlamentului Național sau European atunci când există o chemare în instanță pentru declarații făcute, să spunem, în uh, presă, pentru că omul respectiv trebuie să-și angajeze un avocat și să se apere apoi în instanță. Și atunci trebuie pusă în aplicare o reglementare potrivit căreia să se interzică acuzațiile nefondate și cu caracter de subminare a activității parlamentarului, pentru că nu orice fel de critică sau orice fel de declarație ar trebui să permită ca un eurodeputat să fie apoi târât în instanță. și astfel parlamentele au o putere destul de amplă de a pune în aplicare imunitatea în fiecare caz în parte. Numai că, de regulă, cei care evaluează situația sunt membrii unei, unui organism politic. Ei iau decizii potrivit unor reguli care arată că procesele nejustificate și ilegale trebuie deci interzise. Acesta este punctul meu de vedere. Așa ar trebui să se întâmple, pentru că altminteri putem asista la hărțuiri permanente pentru probleme minore și nefondate ale parlamentarilor. Chiar și atunci când aceștia n-au făcut altceva decât să-și exprime o opinie. E adevărat că în Parlamentul italian, în special, se întâmplă adesea ca un membru al Parlamentului să fi um, defăimat grav un terț. În documentul pe care l-am redactat pentru dumneavoastră am prezentat câteva astfel de cazuri. Unul dintre ele este cazul unui membru al Parlamentului European care solicitase, al Parlamentului Italian care solicitase și o poziție, să dețină o anumită poziție uh, într-o universitate italiană. Parlamentul a considerat că nu este potrivit pentru a deține acea poziție și atunci uh, respectivul membru al Parlamentului și atunci un, uh, respectivul membru al Parlamentului uh, a mers la o televiziune și a spus a făcut declarații defăimătoare la adresa membrilor comisiei care interzisese respectiva funcție la universitate. Și această astfel de situații vorbesc așadar de uh, libertatea de exprimare consfințită prin articolul 68 din Constituția din 1989, care se bazează și pe articolul 9 din Bill of Rights, uh, care provine din tradiția juridică britanică. O, astfel, o altfel de, uh, un, astfel, un altfel de caz care apare în mod recurent în practica uh, împotriva parlamentarilor este interceptarea convorbirilor. S-a a existat un astfel de caz în care s-a solicitat interceptarea convorbirilor unui membru al Parlamentului. Există însă anumite proceduri punctuale, bine definite în cadrul unei urmăriri penale, care necesită autorizarea și uh, aprobarea Parlamentului pentru interceptări. majoritatea celor care s-au aplecat asupra acestei probleme, profesori universitari, au considerat că este straniu să cere autorizarea Parlamentului pentru interceptări ale convorbirilor, pentru că esența însă și a acestei măsuri este caracterul său secret. al minteri, persoana respectivă pur și simplu ar înceta să vorbească la telefon sau și-ar schimba numărul. Deci e destul de clar că decizia luată de Curtea Constituțională în acest caz arată că este interzisă, practic, interceptarea convorbirilor telefonice sau prin uh, implantarea unui microfon în mașină sau la domiciliu. O altă problemă care a apărut și care se leagă de aceasta este ceea ce am numit interceptare indirectă. Sigur, bunul simț ne-ar putea spune că această problemă decurge din faptul că o conversație, între, o conversație implică două persoane. Nu pare evident, dar în termenii tehnicii juridice nu e neapărat evident. Deci în momentul în care îl interceptezi pe unul dintre participanții la o conversație, de fapt interceptezi pe ambii, și pe cel care, pe care îl interceptezi și pe interlocutorul său. Ca tare, care este problema în acest caz? Dacă interceptarea îl vizează pe celălalt și prin exercitarea mandatului de interceptare, practic poți asculta și ce spune interlocutorul, avem, în cazul unei instanțe, de făcut două alegeri de interpretare fundamentale. Instanța poate hotărâ, într-o primă interpretare, a prevederilor Constituției italiene că chiar dacă trebuie protejată conversația unui, că, că trebuie protejată conversația unui membru al Parlamentului cu orice cost, ca atare, chiar dacă vizat de urmărirea penală este, vizat de urmărirea penală este cealaltă persoană și probele se culeg împotriva celelalte persoane, respectiva conversație nu poate fi folosită ca probă în instanță. Interpretarea extremă opusă, care se poate da la nivelul instanțelor a acestei dispoziții a Constituției italiene, este că, deoarece am aflat că imunitatea se acordă membrului Parlamentului, această imunitate nu poate viza și persoana terță numai pentru că ea discută cu un membru al Parlamentului European, al, cer scuze, al Parlamentului Italian. Deci avem două interpretări alternative, potrivit cărora uneori se acordă mai multă importanță faptului că conversația a avut loc între un membru al Parlamentului și un terț, Ceea ce, spun unii, determină instanțele să nu țină seama de probele astfel strânse și o altă interpretare spune că până la urmă nu poți să accepti extinderea regulilor de imunitate așa încât să favorizezi și persoane care nu fac parte din Parlamentul italian și care nu ar trebui să beneficieze de niciun fel de privilegiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. A, grație. Mulțumesc foarte mult domnului Ceraze. Așadar, am pus capăt celei de-a doua părți a prezentărilor experților. Ne-a mai rămas un pic de timp la dispoziție pentru dezbateri și întrebări. În urma prezentărilor făcute pe marginea sistemelor din Germania, Polonia și Italia, au fost uh, prezentări deosebit de interesante mai ales în ce privește interceptările. Au fost exemple deosebit de interesante. Cine dorește să intervină, vă rog. Um, Robert Bray, Head of Unit. Robert Bray, șef de unitate la Comisia pentru Afaceri Juridice. Am două întrebări pentru domnul Vos, care este vicepreședinte al acestei comisii, dar care acum nu poate, face, nu poate fi prezent la această dezbatere. Domnia sa întreabă dacă ar putea să se aibă în vedere nedeschiderea procedurilor de ridicare a imunității atunci când parlamentarul este de acord cu ridicarea imunității sale. În special în situații de infracțiuni minore, cum ar fi cele de circulație. A doua întrebare pe care o adresează este cum trebuie să fie tratat un membru al Parlamentului în cazul în care în prezent este membru al Parlamentului European și este acuzat de o infracțiune anterioară acestei calități. Caz în care nu se poate baza pe faptul că la vremea respectivă ar fi fost membru al Parlamentului Național din țara sa de origine. Mulțumesc. Mulțumesc, Robert. Cine dorește să răspundă la această întrebare? Vă rog. Um, again, uh... Încă o dată, pe mine m-a surprins faptul că problema aceasta a infracțiunilor de circulație este așa de importantă. Dacă i-aș spune asta primarului din Roma, care tocmai a demisionat, fostului primar al Romei, i s-ar părea foarte bizară problema aceasta. Se acordă imunitatea nu membrului Parlamentului, ci Parlamentului în întregimea sa. Și în baza acestei interpretări, eu, în baza experienței mele, nu aș vedea cu ochi buni posibilitatea unei renunțări unilaterale la imunitate. La noi, în Italia, nu sunt infracțiuni uh, delictele de circulație. De, atunci, de aceea nu avem o astfel de uh, încercare de disciplinare a membrilor Parlamentului italian din acest punct de vedere. Apoi, a doua întrebare se referă la fapte care ar fi survenit anterior alegerii persoanei respective ca membru al Parlamentului European. potrivit actualului cadru constituțional în Italia sau, dacă am înțeles eu bine, sau în Germania sau în Polonia, nu cred că în acest caz se poate vorbi de imunitate. Sub nicio formă. Eventual se poate vorbi de lipsa răspunderii penale pentru declarații. Caz în... Dar nu, nu poți să fii apărat de uh, fapte pe care le-ai săvârșit în afara exercitării mandatului. Dacă există însă o regulă procedurală potrivit căreia trebuie să existe aprobarea Parlamentului pentru deschiderea urmăririi penale, nu în Italia, dar acolo unde există o astfel de regulă, potrivit căreia este necesară aprobarea Parlamentului pentru deschiderea urmăririi penale, în acest caz ai fi apărat, pentru că ar fi vorba de o regulă procedurală care s-ar aplica indiferent care au fost faptele acuzate și când și când au fost ele comise. Thank you very much. Do somebody else wish to, to... Mulțumesc. Mai dorește cineva să adauge ceva? Vă rog. Domnul Austerman. Da, pot să mă alătur explicațiilor uh, oferite de colegul din Italia. Și eu sunt de părere că e vorba de un privilegiu acordat Parlamentului, nu membrilor săi și de aceea nu ar avea rost să dăm această posibilitate membrilor să renunțe la imunitate, ceea ce ar duce și la o problemă suplimentară. Ar putea atunci un membru să fie șantajabil dacă el singur ar cere să renunțe la imunitate. E un factor important. Iar în legătură cu uh, cealaltă întrebare, dacă am înțeles eu bine, ce se întâmplă când cineva, înainte de a fi fost ales membru al Parlamentului, dacă a comis o faptă încadrabil uh, penal, fie că a fost sau nu membru al Parlamentului Național sau nu. Conform dreptului german, există imunitate din momentul în care începe mandatul. Imunitatea apără numai împotriva acelor acțiuni care vizează un a, a, um, membru al Parlamentului, numai a, uh, când era a, um, comisie, numai când era a, um, membru al Parlamentului. Dar până la urmă e vorba de Uh, protejarea funcției. Deci există o excepție numai pentru declarații, pentru exprimarea opiniilor. Mulțumesc. Trebuie deci să fi fost totuși membru al Parlamentului pentru a fi imun, uh, beneficia de imunitate. În legătură cu uh, prima întrebare, domnul Hart, în legătură cu posibilitatea de a renunța la imunitatea parlamentară, pentru un membru, ar fi interesant să vedem care este experiența britanică, ce s-a încercat acolo. Nu cu mult timp în urmă s-a introdus un articol 13 în secțiunea 13 din actul privind defăimarea, care permita membrilor Parlamentului renunțe unilateral la privilegiile parlamentare, astfel încât să permită procedurilor parlamentare, declarațiilor din Parlament și Comisie, să fie folosite, deci, în cadrul unor proceduri privind defăimarea, pentru că foarte adesea membrii erau confruntați cu situații în care ar fi dorit să se bizuie, să folosească astfel de documente parlamentare în apărarea proprie. Acest lucru a fost criticat foarte serios, mai ales această secțiune 13 din legea respectivă, și una, de, de fapt două probleme au fost foarte mari. Una a fost menționată de domnul Austerman și anume posibilitatea ca membru, drept urmare a renunțării la imunitate, să devină șantajabil, să îi se reproșeze în cazul în care nu a ales să renunțe la imunitatea parlamentară, că există un motiv. Apoi, procedurile din Parlament nu e vorba doar de exprimarea unor opinii ale unui membru al Parlamentului în dezbatere, în plen sau în comisie sau de o scrisoare scrisă de un parlamentar, ci de uh, proceduri în general. Acesta e foarte problematic pentru că dacă un proces implică mai mulți parlamentari sau informații care ating pe mai mulți parlamentari, atunci uh, Acesta ar putea fi folosit în instanță în urma deciziei de a renunța la imunitate numai din partea unui parlamentar, pe când ceilalți poate vor dori să-și mențină acest privilegiu, ceea ce poate duce la situații foarte complicate. În plus, mai este și argumentul că privilegiul acesta parlamentar al imunității e un privilegiu al întregii instituții. Nu! Și niciodată, din câte știu eu, nu e un privilegiu acordat persoanei, membrului. Cât privește... Nu, cred că o să mă opresc aici, pentru că s-a răspuns. Mulțumesc. Îmi cer scuze, domnule președinte, că vă rog să-mi permiteți să mai intervin o dată. Domnul Hart a atins un aspect foarte important în unele țări, în unele constituții, nerăspunderea nu are doar acea componentă referitoare la darea de seamă, ci și la probe. Ceea ce înseamnă că atunci când articolul 9 din Bill of Rights spune că niciun membru nu va fi tras la răspundere sau întrebat, questioned, uh, în sistemul britanic și puteți să mă corectați dacă mă înșel, și în Statele Unite, acel termen question a fost interpretat ca însemnând și un privilegiu legat de probe în instanță, ceea ce înseamnă că nu poți să folosești discursurile din Parlament și documentele parlamentare în instanță ca probă, indiferent împotriva cui ar urma să fie folosite. Ba mai mult există un caz celebru, reprezentantul Johnson din Louisiana, care acum câțiva ani era în congres, biroul lui a fost percheziționat de FBI și s-au confiscat, s-au sequestrat anumite documente legate de activitatea sa legislativă și tribunalul din statul respectiv a arătat că probele nu puteau fi folosite în instanță. Acel membru al Congresului a fost condamnat într-un târziu pentru corupție și toate capetele de acuzare împotriva lui, dar pe baza altor probe. Curtea, prima instanță și Curtea Supremă au uh, refuzat să accepte probele respective. Dacă Curtea Supremă declină speța înseamnă că hotărârea primului, curții de primă instanță rămâne în vigoare. Voiam doar să spun că în acel sistem există și o componentă legată de probe în această dispoziție. Deci nu doar um, excluderea sau posibilitatea de a nu fi tras la răspundere. Mulțumesc. Aș vrea să spun câteva lucruri despre cele două întrebări. Prima se referea la lansarea unor proceduri privind imunitatea pentru cazuri minore. Așa cum spuneam și în cadrul prezentării, în Polonia, un membru al Parlamentului poate să renunțe la un anumit tip de privilegii și de imunitate. Juriștii constituționali din Polonia au criticat puternic această soluție, arătând că slăbește, diluează imunitatea în general și că membrii Parlamentului pot fi obligați să renunțe la privilegii. Aceasta e teoria, însă în practică soluția s-a dovedit uh, utilă. Și aș spune că 99% din cazuri a fost uh, vorba de infracțiuni mărunte, de fapte mărunte și parlamentarii s-au folosit de ea. Și încă o dată mă refer la exemplul cu contravențiile rutiere. Am avut cam 105 cazuri legate de trafic în acest mandat și numai într-un caz um, membrul Parlamentului n-a renunțat la imunitate. Deci vedeți că în majoritatea acestor cazuri minore, parlamentarii înșiși doresc să se supună prevederilor și să meargă în instanță. Iar în ceea ce privește pedepsirea sau posibilitatea de a acorda imunitate unui eurodeputat pentru fapte comise înainte de mandat, conform uh, dreptului polonez, nu ar conta momentul când s-a produs fapta, ci reacția statului la ce s-a întâmplat. Dacă persoana fusese acuzată oficial înainte de data alegerilor, atunci s-ar aplica 105, alineatul 3 din Constituție și procedura ar urma să curgă în continuare, cu excepția cazului în care Parlamentul ar hotărâ că trebuie să se bucure de imunitate. Dacă însă statul s-a mișcat încet și procedura era încă în faza in rem, atunci o punere sub acuzare oficială după ce a fost ales ar fi împiedicată pentru că ar exista imunitate și numai dacă s-ar ridica imunitatea s-ar putea continua. Mulțumesc. Mulțumesc, Giuseppe. Volevo soltanto fare una... Aveam și eu de făcut o observație așa cum am spus că ne dorim și aș dori să reiterez această dorință, la ca, mă aștept ca și tu, domnule președinte, pentru că ne tutuim, să dai un impuls cursului acestei dorințe. Cum spuneam așadar, ne-am dorit o imunitate dedicată, specială pentru parla parlamentarii europeni, care are în spate un context istoric legat de autonomia Parlamentului. Ca atare, ar fi o contradicție în termeni ca un membru al Parlamentului European să poată renunța din proprie inițiativă la această imunitate. Eu sunt, după cum știi foarte bine, un susținător al protecției ample chiar a, a prerogativelor eurodeputaților consider că trebuie să se aibă în vedere protejarea sacrosantă a drepturilor instituției Parlamentului și în acest context trebuie să fie privit fiecare membru al Parlamentului. Deci n-ar trebui să poată renunța un membru al Parlamentului la imunitatea care revine întregii instituții. Și sper că în timpul mandatului actual al Parlamentului European să se poată elabora reglementări în urma discuțiilor extrem de aprofundate care s-au purtat, unei reglementări, așadar, privitoare la o imunitate armonizată pentru eurodeputați. S-a tot vorbit de moneda unică și am văzut că moneda unică nu a dus și la o unitate politică, dar cred că o unitate instituțională de drept european, o imunitate amplă și egală, omogenă, ar putea să dea un, ar putea să determine un pas înainte și pentru unitatea politică a Europei. Pravie zabrzmiało jak podsumowanie. Mulțumesc foarte mult. Am avut uh, aproape o concluzie a celor spuse și vă mulțumesc, fiindcă și eu voiam să rezum lucrurile la fel. Suntem pe aceeași lungime de undă, într-adevăr încă o chestiune care ne confruntăm la jurii, la Parlamentul European, când vorbim despre imunitate, este faptul că adesea la fiecare, odată cu fiecare alegeri parlamentare, avem membri noi. Deci nu deci pierdem continuitatea lucrărilor noastre și trebuie să revenim, să începem de la zero, să explicăm definiția imunității, ce înseamnă și așa mai departe. Deci Mulțumesc foarte mult secretariatului care ne-a întocmit un fel de ghid pentru deputați care să le permită să înțeleagă contextul acestui subiect complex și foarte important pentru apărarea integrității Parlamentului European, dar și pentru pentru respectarea activităților fiecărui membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor oaspeților, experților noștri pentru prezentările foarte interesante. Vă mulțumesc pentru că ați venit și ați fost alături, alături de noi la acest seminar. Mulțumesc foarte mult și departamentelor politice care se ocupă de această chestiune a Parlamentului European. Vă mulțumesc că ne-ați ajutat să organizăm acest eveniment astăzi. O să facem tot ce ne stă în putință pentru a folosi sfaturile și experiența dumneavoastră în activitatea noastră, aceste informații și aceste, această experiență, cunoștințe dumneavoastră trebuie, cunosc, trebuie folosite cât mai bine pentru a merge cât mai departe și pentru a putea acționa inteligent pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you. That was interesting. Right. Yes, it was. Yeah.